Trecem acum la explicațiile de vot. Mai întâi, în ceea ce privește alegerea ombudsmanului european, domnul Bonsignore. Con questo voto il Parlamento europeo fiducia al mediatore. Prin acest vot, Parlamentul European își manifestă încrederea în ombudsmanul european, al cărui mandat uh, va continua pe aceeași perioadă a mandatului nostru. Vreau să subliniez faptul că acest vot este pozitiv pentru noi toți, pentru cetățenii europeni, fiindcă ombudsmanul european se va ocupa de plângeri cetățenești în ceea ce privește situații de administrație defectoasă din partea instituțiilor noastre. Ombudsmanul uh, a răspuns în fața Parlamentului European în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării între Ombudsmanul European și Parlamentul European, dar și în ceea ce privește cooperarea cu cetățenii europeni. Rolul său este foarte important în ceea ce privește ocrotirea cetățenilor europeni, îmbunătățirea relațiilor cu administrația publică și poate în acest fel cetățenii își vor da seama că Europa reprezintă o cauză comună, că putem evita uh, Uh, administrația excesivă unul dintre obiectivele noastre principale, fiindcă Europa va fi mult mai eficientă dacă reușește ca uh, reușește să se concentreze asupra cetățenilor în toate acțiunile sale. Iată de ce uh, ne dorim ca ombudsmanul european să se bazeze pe experiența sa anterioară pentru a înregistra progrese în munca sa. Mulțumesc foarte mult. La raportul doamnei Jolie avem cinci explicații de vot. Domnul domnule președinte. Sunt de părere că uh, doamna raportoare um, a redactat un document excelent alături de toate grupurile politice. Uh, eu um, sprijin acest uh, raport alături de colegii mei din PPE. Vreau să vă spun că sunt de acord cu faptul că se subliniază negocierile asupra revizuirii acordului de Cotonou. Acesta trebuie să ține cont de consecințele crizei financiare, pe de o parte, și pe de altă parte de uh, fenomenul migrației. Mai ales uh, mai ales de nevoia de a pune capăt imigrației clandestine un fenomen care are impact negativ asupra economiilor țărilor uh, ACP, fiindcă se pierde mâna de lucru, se pierd persoane calificate necesare uh, dezvoltării unei țări, dar și pentru țările Uniunii Europene care sunt foarte afectate de de imigrația clandestină, cum ar fi Italia, fiindcă nu există capacitatea de absorb, nu există, pentru că și capacitatea de absorție a imigrației are limite, mai ales în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, iar aceste eh, limite nu pot fi eh, depășite dacă nu dorim eh, ca situația să se înrăutățească. Domnul Vanek are cuvântul. Dank u, voorzitter. Ik heb tegen het verslag Joly gestemd. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva raportului uh, Joly pentru că nu sunt de acord cu ipoteza principală a raportului și anume că ar trebui să luptăm împotriva exodului uh, materiei cenușii din Africa înspre Europa. Noi suntem de părere că africanii, bineînțeles, trebuie să rămână în țara lor pentru a o dezvolta. Însă mă întreb de ce ne dorim să instaurăm astfel o nouă politică de imigrație în Europa. Pentru că această politică de imigrație va favoriza exodul uh, competențelor și materiei cenușii. Iar acest, uh, acest card albastru reprezintă o catastrofă atât pentru africani cât și pentru Uniunea Europeană. Dacă vrem să luptăm împotriva imigrației, aceasta este pur și simplu o iluzie, pentru că uh, imigranții nu vor dori să se întoarcă de unde provin. Are cuvântul domnul Hanan, un minut. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Pe ordinea de zi de săptămâna aceasta și săptămâna, de săptămâna aceasta și chiar de astăzi am avut foarte puține subiecte. Și de ce? Pentru că săptămâna a fost dedicată unor manevre uh, în, uh, făcute în culise. Uh, se uh, desfășoară această prostie a audierilor și trebuie să vă spun că uh, niciun deputat din Parlamentul European nu crede că cei 27 de comisari sunt cei mai calificați din Europa pentru a uh, se bucura de competențele extraordinare oferite de aceste funcții, pentru că nu numai că vor fi în executiv, ci vor avea puterea de inițiativă legislativă. Uh, Trebuie să ținem cont mai ales de un fapt și anume că ei nu sunt responsabili direct în fața electoratului. Aceasta este cea mai exclusivă alegere din Europa. Cei uh, deputați europeni trebuie să decide cine va conduce Europa și mie mi se pare extraordinar că acest continent care a exportat în toată lumea ideea democrației reprezentative să adopte acum uh, această poziție și să taie copacul puternic al bătrânei Europe. Cu toții am avut de pierdut. Domnul Canal, Kamal, un minut. Thank you very much, Mr. President. When... Mulțumesc, domnule președinte. Când ne gândim la relațiile Uniunii Europene cu țările ACP, în primul rând ar trebui să ne gândim cum putem face să eradicăm sărăcia în aceste țări. Când vorbesc cu întreprinzătorii din aceste țări, ei mi se uh, plâng că și la 40 de ani după independență pentru mulți dintre ei, ei suferă în continuare de uh, dependență economică uh, și dependență de ajutoare. Ei îmi spun că barierele economice uh, trag înapoi aceste țări, um, scump, mărind prețurile la alimente și nu numai. Mă, Mă bucur că Trebuie să nu uităm că primul principiu este pentru a ajuta pe cei săraci să iasă din sărăcie, să încurajezi comerțul și relațiile cu statele terțe. Mulțumesc, domnul Clay, un minut. Ja, Mulțumesc, domnule președinte. Aliniatul 31 al raportului doamnei Jolie era, Jolie era suficient pentru ca să votăm împotriva acestui raport. Se cere comisiei să ușureze imigrația și asta prin acordarea anumitor vize. Însă această imigrație este un element negativ și nu poate exista decât în documentele Comisiei Europene și în uh, documentele Uniunii Europene. Însă, în realitate, lucrurile stau altfel. Când vedem că se acordă permis de ședere uh, limitat în timp, vedem că odată ce acesta expiră, uh, imigranții rămân pe teritoriul Uniunii Europene și devin clandestini. Deci e o iluzie. Și nu cred că putem rezolva această problemă prin această metodă. Foarte multă lume ar putea crede că după această imigrație limitată în timp, uh, persoanele respective se vor întoarce în țara lor de origine, însă nu asta este realitatea și trebuie să punem capăt unei astfel de iluzii. Mulțumesc! Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cu voia dumneavoastră vreau să spun ceva în legătură cu respectarea timpului de vorbire, pentru că prea adesea în această cameră foarte multă lume depășește timpul de vorbire și li se permite. Unii vorbesc chiar de două ori mai mult decât uh, le era alocat. Și vreau să rog pe președinți să folosească toate metodele ca să se asigure că timpul este respectat conform regulamentului. Și de asemenea, în legătură cu Catch the Eye, doresc să se folosească această procedură și să se respecte. Mulțumesc! Iată că astfel se încheie reuniunea noastră care va fi reluată după amiază.